Merci de prendre place. Vă mulțumesc că, că ați luat loc. Dragi prieteni, punctul 15 se referă la strategia europeană pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice. Colega Norica Nicolai se ocupă, dar uh, ea este în întârziere. Va veni puțin mai târziu, deci putem trece la punctul 16 până vine doamna Nicolae. Este vorba de mandatul pentru trilog. Îi dau cuvântul uh, rap raportorului, mai exact îmi dau mie cuvântul. Întotdeauna președintele este cel care se pricopsește cu avize de genul acesta. La reuniunea noastră din 14 aprilie 2015 l-am ascultat pe raportorul general pentru buget, colegul uh, Fernandez, și ne-a prezentat marile priorități bugetare pentru 2016. Și, uh, bineînțeles, ne stă la dispoziție pentru a ne prezenta opiniile și comentariile. Dacă vă interesează, îmi spuneți. Dacă nu, la fel, spuneți-mi. Pe cine interesează? Să ridice mâna. Da. Cei de la PPE sunt bine crescuți. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul Afronte și el, da. Bun, deci spuneam că domnul Jose Manuel ne-a prezentat marile priorități bugetare pentru bugetul 2016 și că așteaptă să menționăm și noi uh, prioritățile noastre pentru următorul buget. Vă amintesc că procedura bugetară se, uh, se compune din mai multe etape distincte toată lumea e pasionată de buget în această sală. Când nu, nu vor mai fi încă bani, când nu vor mai fi bani, o să vedeți cât de pasionați o să fiți. Întâi, prima etapă, elaborarea mandatului pentru trialog. Comisia de buget a decis să depună o, pro, o, un proiect de uh, rezoluție pentru acest mandat pentru plenul din iulie 2015. Este nevoie însă de avizele tuturor comisiilor înainte de jumătatea lui iunie. Astăzi vă propun, vă prezint, astăzi vă prezint proiectul meu de aviz. Din punctul nostru de vedere, este esențial ca uh, comisia să prezinte un proiect de buget adaptat la sectorul nostru. Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit, FEPAM, va fi funcțional numai când toate programele operaționale vor fi fost validate, ceea ce, din păcate, nu este cazul în unele state membre. Astăzi voi insista asupra faptului că este esențial să garantăm credite de plată suficiente pentru a face față plăților. Anii trecuți am văzut cum Consiliul a dorit să reducă în mod semnificativ uh, creditele de plată. Parlamentul și Comisia noastră trebuie să fie foarte vigilent, trebuie să fim foarte vigilenți la uh, acest element. Finanțarea politicii comune de pescuit trebuie să rămână o, priori, o prioritate pentru uh, Comisia noastră. Vă amintesc că uh, pentru PCP se crescuseră fondurile pentru uh, controlele datelor. Deci trebuie să insistăm asupra acestui element insist ca cel puțin să se mențină bugetul uh, prevăzut. Mi se pare minimul. Autoritățile trebuie să aibă un buget suficient pentru a putea pune în aplicare politica de pescuit, de exemplu, obligația de uh, debarcare. Deci este nevoie de reguli, de măsuri Uh, în ceea ce privește uh, producția maximă durabilă uh, și obligația de debarcare, dar pentru acestea este nevoie și de controle și pentru asta este nevoie de fonduri pe care noi le-am solicitat. Le-am le-am solicitat, într-adevăr. Anumite state membre trebuie să poată și să uh, absorbe fonduri din FEPAM uh, pentru a pune în aplicare PCP. Numai 5 state membre din 28, bine, nu toate sunt afectate de pescuit, dar numai 5 și-au, uh, valid, au, au avut programe validate de către Comisie, și anume Malta, Letonia, țările de jos, Austria, Austria, Uh, la pescuit, Acuacultură. Mulțumesc, Werner, așa este. Și Finlanda. Vă dați seama? Nu pot decât să încurajez toate părțile interesate să accelereze adoptarea programelor operaționale astfel încât să poată fi lansate. În timpul negocierilor între instituțiile europene, o obținusem ca FEPAM să fie aplicat retroactiv începând cu ianuarie 2014 și suntem în 7 mai 2015. Asta înseamnă că autoritățile pot aproba uh, programe și să le financeze. Să nu ni se spună trebuie întâi să puneți uh, în practică programul, nu putem finanța începând cu, cu 2014 și este greșit. Se poate finanța începând cu ianuarie 2014 și puteți spune asta statului membru. Iar Comisia apoi va rambursa partea de cofinanțare europeană în măsură ce programul operațional este validat. Deci fac apel la statele membre să utilizeze această flexibilitate pentru a utiliza FEPAM începând de acum. Franța, o țară pe care o cunosc puțin, are 10 proiecte de investiții care sunt uh, blocate, ceea ce le creează mari dificultăți. Programele operaționale încep încet, încet să fie puse în aplicare. În Franța situația este puțin uh, diferită, avem statul și regiunile și la nivel de regiuni uh, situația s-a blocat puțin. Deci trebuie să accelerăm în orice caz acest proces. 2016 trebuie să fie un an în care se folosesc uh, cât se poate de mult creditele. Fondul European pentru afaceri maritime și uh, pescuit uh, este prevăzut și pentru a acompania modificările aduse politicii comune de pescuit. Dragi colegi, cu toții ați citit proiectul meu de aviz nu e așa? Da, cu toții. nu e așa, Werner? Foarte bine. Deci proiectul meu de aviz pentru Comisia de Buget. Dacă doriți să adăugați elemente la acest aviz, vă invit să-mi trimiteți uh, propunerile de amendament pentru a uh, ne pregăti pentru negoci negocierile ce urmează să aibă loc. Într-adevăr, bugetul pentru pescuit uh, nu este unul enorm față de alte bugete, dar trebuie să fim foarte atenți, să nu uităm absolut nimic. Așadar, aștept propunerile dumneavoastră de amendament, rapid, bineînțeles, și acum uh, dau cuvântul celor care doresc să intervină pe acest subiect. Devant le nombre important. Văd că avem un număr foarte mare de colegi care doresc să intervină. Mulțumesc, Werner. Îți dau cuvântul cu cea mai mare plăcere. În primul rând, mulțumesc, Alain, pentru că discutăm și despre buget. Nu este un buget mare, dar totuși trebuie să-l discutăm. Și poate cel puțin o dată la jumătate de an ar trebui să facem asta, mai ales astfel de evaluări ale modului în care sunt uh, uh, în care pot fi făcute mm, cereri în statele membre, cum funcționează cooperarea cu Comisia, programele operaționale care sunt discutate acum. Ai spus pe bună dreptate că din 28 de state membre doar în 5 sunt uh, aprobate. Știu că Germania nu are niciun plan aprobat au existat întrebări, uneori mici detalii care trebuiau să fie discutate, dar um, nu au fost adoptate și trebuie să se întâmple ca să poată fi aplicate. Și este iarăși foarte important faptul că poate fi, pot fi solicitate fonduri uh, în mod retroactiv. Asta înseamnă că în statele membre nu există obstacole pentru a face programe. Știm cât de mare este bugetul pentru fiecare stat. Cred că în fiecare an avem 1,8 miliarde de um, euro la dispoziție și de multe ori ni se spune Bruselul blochează tot uh, și așa mai departe. Cred că Trebuie să negociem uh, cum trebuie, să fie înainte de vară foarte clar în fiecare stat membru ce se întâmplă. Asta doream să spun din partea mea, că trebuie să facem o evaluare, poate odată la jumătate de an, să vedem cum stau lucrurile cu finanțarea noii PCP și să vedem cum se aplică ea, de fapt. Mulțumesc. Da, ai dreptate, Werner. Mai dorește cineva să intervină la buget? Nu, se pare că nu este cazul. Știu că Comisia Europeană nu și-a adoptat încă proiectul de buget și nu poate să ne spună nimic despre bugetul 2016, dar având în vedere cele spuse până acum, cred că Mark Johnston poate dorește să ne spună câte ceva. Marc. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, members of the committee. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați membrii comisiei. Sure the committee that uh, DG Mare is... Dați voi să reasigur comisia că DG Mare este cât se poate de uh, concentrat pe a avea un buget uh, corespunzător pentru politica maritimă și pentru cea de pescuit și vom uh, Uh, pri uh, uh, examina cu mare atenție bugetul care va fi prezentat la sfârșitul lui mai. Nu avem cifre pentru 2016, dar avem regulamentul MFF și știm de acolo exact de cât vorbim. În ce privește cheltuiala comună de management, care reprezintă cam 80% din anvelopa totală pentru domeniul de politică. Deci, ca să vă reamintesc, cifra globală pe care o avem pentru 2014-2020 este 5,7 miliarde euro și în uh, regulament avem o anexă care oferă o împărțire a acestor resurse pe o perioadă de șapte ani. Și dacă ne uităm la cheltuielile de la management direct, avem și acolo o împărțire foarte detaliată pe diferitele priorități din regulament. Și sigur, Uh, regulamentul a fost uh, primul program de cheltuire care a fost uh, adoptat în codecizie după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și conform aranjamentelor pentru deciziilor, pentru, pentru deciziilor luate în comun, știm că Comisia va propune în procedura bugetară anvelopa vizată. Deci ce spun este că vă pot asigura, fără să dezvăluie informații confidențiale că nivelul uh, de alocări va fi aproape de așteptările Parlamentului și începește plățile. Suntem conștienți de problemele care au existat în trecut din cauza în lipsei unor alocări de plăți în buget pentru toate programele uh, uh aflate în uh, management comun și nu, uh, nu e niciun secret când spun că în cadrul comisiei a fost o, un proces de reflexie foarte detaliat în legătură cu modul în care putem continua acest proces și sunt încrezător că bugetul care va fi propus de comisie la sfârșitul lunii mai va propune un nivel de alocări de plăți adecvat și care ne va permite să acoperim toate cererile de plată pe care le-am primit în 2000, le vom primi în 2016. Începește 2015. Când am început acest an am reușit să eliminăm unele dintre arieratele care se acumulaseră din programele anterioare și suntem absolut convinși că uh, la sfârșitul 2015, cu condiția să primim toate cererile de plată de la statele membre și nu uitați că avem două perioade de programare care merg în uh, paralel 2013-2014-2020 evident cu plăți mai mici pentru a doua perioadă și credem că uh, cu alocările de plate pe care le avem în 2015, cu condiția să avem uh, numărul necesar de cereri de plată, să reducem situația arieratelor la un nivel așa numit normal. Deci plăți care nu se pot face fie pentru că există o problemă cu cererea, fie că au, pentru că au ajuns pe 40, 2, 31 decembrie sau 24 decembrie, ceva de genul ăsta. În ce vrește adoptarea OP-urilor? Dați-mi voie să asigur uh, uh, Comisiei că suntem absolut concentrați pe această problemă la Digimare. Uh, este uh, absolut clar că avem 5 programe operaționale adoptate și că o să mai avem încă 4 până în iunie. Vă reamintesc că a trebuit să așteptăm schimbarea, amendarea cadrului financiar multianual ca să putem reprograma resurse prevăzute pentru 2014 în 2015 și de asemenea să adoptăm bugetul uh, amendat numărul 2 care uh, permite o creștere în bugetul pe 2015 și asta s-a adoptat abia acum 10 zile. Deci am uh, încurajat statele membre să accelereze viteza programelor operaționale și uh, acum avem de, uh, programe operaționale de la aproape toate statele membre, cu excepția a patru. Avem un dialog cu acestea și evident vrem că ele se adopte cât mai repede, dar trebuie să ne asigurăm că aceste uh, OP-uri, aceste programe operaționale se concentrează pe prioritățile politicii și că sunt sisteme de management și control adecvate în cadrul acestor programe, pentru că ultimul lucru pe care vrem este ca statele membre să înceapă să cheltuiască bani, noi să audităm programele peste 2 ani și să spunem ne pare rău, ați cheltuit banii greșit. Atunci toată lumea pierde în acest scenariu. În ce privește EFCA și Vigo, sunt sigur că deci Agenția Europeană pentru uh, Pescuit E o agenție foarte bună. Nu știu din, în termen bugetar cum, uh, cum mi se va defini operare, operarea ei, dar în ce privește uh, Comisia, noi considerăm că e foarte importantă pentru implementarea reformei politicii comune de uh, pescuit și uh, controlul în cadrul procedurii de management comun a crescut foarte mult, a crescut considerabil asupra acestei instituții. Așadar, încheie aici uh, declarația, uh, susținem uh, aceste tendințe și credem că mergem în direcția cea bună. Mulțumesc foarte mult, Marx, în numele, pentru intervenția în numele Comisiei. Dragi colegi, o să revenim acum la ordinea de zi normală și o să dăm cuvântul acum doamnei Norica Nicolai, care să ne vorbească despre strategia Uniunii pentru regiunea Adriatică și, uh, și de Marea Ioniană. Ai cuvântul. Mulțumesc, îmi scuze pentru întârziere. O să fiu foarte succintă, pentru că am văzut că nu suntem foarte mulți aici, nici măcar raportorii din umbră nu sunt toți aici. Înțeleg, pentru că astăzi sunt alegeri în Marea Britanie Raportul meu abordează atât uh, problema statelor membre și a celor state care nu sunt membre ale Uniunii Europene din regiune, și de aceea vreau să vorbesc despre principala problemă pe care am cu această regiune. Mai întâi vorbesc de fondul european și managementul integrat al resurselor financiare și a proiectelor. A doua problemă din raport are legătură cu uh, cooperarea transfrontalieră, care este importantă atât pentru statele membre și statele non-membre, sigur, cu strategii diferite, pentru că statele membre trebuie să respecte politica comună de pescuit, dar o chestiune pe care o consider foarte importantă este să susținem de asemenea și uh, statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană și care uh, sunt în proces de aderare să respecte deja din faza de preaderare strategia de pescuit. Din nefericire începește dezvoltarea. Nu avem datele complete ca să putem uh, avea o o evaluare clară și din nefericire nu avem o imagine clară în ce privește stocurile de pește în această regiune și asta mi se pare că nu e un lucru bun. Trebuie să reacționăm în această zonă pentru a avea o apreciere științifică completă în legătură cu resursele de pescuit din zonă o altă uh, chestiune pe care o abordez este dezvoltarea economică sustenabilă în zonă, pentru că nu vorbim doar de politica maritimă, putem vorbi aici și despre politica uh, de turism uh, și din acest motiv acest raport se aplică unor chestiuni mult integrate. În ce privește chestiunea strictă a pescuitului, lucrul cel mai important este să aplicăm obiectivul și principiile politicii comune, obiectivul și principiile, principiile politicii comune de pescuit. Pentru că săptămâna trecută am votat uh, obligațiile de uh, debarcare Cred că este obligatoriu ca în acest domeniu toți trebuie să respectăm această obligație care este crucială pentru politica comună de pescuit. De aceea consider că intervenția colegului Sarginanto e foarte corectă și cred că trebuie să avem uh, un răspuns la această chestiune ridicată de colega noastră. Susțin uh, ideea uh, susțin piața produselor uh, piscicole. Cred că trebuie să avem acces pe o piață integrată pentru produsele uh, piscicole, inclusiv uh, pentru fructele de mare. Cooperarea științifică care este unul dintre punctele importante ale economiei albastre, trebuie integrată în această chestiune. Am primit câteva amendamente, dar eh, înțeleg eh, eh, și salut faptul că s-a amânat cu două zile termenul limită pentru amendamente și sunt sigură că voi putea să avem un, amendamente de compromis foarte bune. Vă mulțumesc. Merci, Nicola. Euh, Norica. Mulțumesc, uh, Norica. Spune că raportorii din nu sunt aici. Ba da, sunt. Ia uite, este Werner, mai e un coleg în spate și domnul Brianu. Deci ai raportorii din umbră sunt prezenți. Doamna Brianu. Mulțumesc. Uh, Uh, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor pentru acest aviz important uh, asupra căreia vom lucra și pe care vom face o serie de amendamente. Mare parte din aceste amendamente nu încearcă decât să întărească unele idei apărate de raportarea noastră, deci nu cred că sunt acolo probleme. Și apoi mai am și două întrebări și câteva observații. În ce privește țările din zonă, mai ales în țara mea, există foarte multe așteptări în legătură cu această strategie. E vorba de o regiune care ne privește, ne interesează, o regiune care se găsește la confluența două mări importante și e foarte importantă pentru perspectivele de viitor. Sigur, vorbim despre dezvoltare economică, dar și despre protecția mediului. Deci sunt absolut de acord că trebuie să găsim uh, uh, date, să avem date științifice solide și sigure pe care să ne bazăm. Am anumite dubii în legătură cu uh, ce menționați în legătură cu pescuitul recreativ. Sunt de acord că acest pescuit recreativ, acest pescuit de plăcere e un motor de dezvoltare a turismului, dar am unele dubii. Nu știu dacă neapărat trebuie să-i dedicăm un punct. Cred că pescuitul acesta recreațional, sportiv, cum vreți să-i spunem, uh, trebuie să aibă și el un caracter sustenabil, uh, durabil uh, din punct de vedere al mediului. Și un al doilea dubiu pe care îl îndrept către comisie, pentru că comisia trebuie să joace rolul de facilitator al acestui proces dar este și bancherul cumva. Și asta schimbă puțin situația. În rest, uh, suntem de acord. Uh, eu cred că trebuie să vorbim despre economia albastră și să ținem uh, cont de ansamblul activităților vizate și am aș folosi de această ocazie pentru a face o referință și la politicile de creare de locuri de muncă destinate femeilor în cadrul filierei pescuitului. Și de asemenea aș menționa problema plasticului aruncat în mare, deșeurilor de plastic din mări. Dacă vă duceți pe mare, sunt convinsă că deșeurile acestea din plastic aruncate în mare sunt o mare problemă. Oricum sunt o mare problemă și pentru pescare, în primul rând. În regulă, domnul Werner Cut are cuvântul acum. Yeah. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să subliniez ceea ce tocmai a spus Renata din, uh, ce, din perspectiva pescuitului în țara sa, Italia. Această strategie a economiei albastre trebuie să fie menținută în vedere. Marea Ionică și Adriatică uh, fac parte din uh, Uniunea Europeană și, fac, și pot primi fonduri structurale. Politic, toate astea fac parte din politica noastră pentru următorii 10-15 ani. Avem uh, un șomaj ridicat și în sudul Italiei, iar pescuitul artizanal este singurul venit pe care l-au oamenii în combinație cu turismul și trebuie să punem accentul pe asta. Marea Adriatică cu Slovenia, Croația și statele balcanice. Sunt uh, noi state membre, dar și acolo sunt uh, slăbiciuni uh, structurale, deci se pot folosi fondurile structurale. Din 140 de miliarde de euro din buget, 40% sunt la regii în, în domeniul uh, fondurilor structurale. Știu asta că, pentru că în, uh, la mine, în Mecklenburg-Vorpommern, uh, situația era similară și pescuitul juca un rol foarte important. De aceea este important să menționăm aceste legături în avizul nostru pentru strategie. Să spunem că vrem să se investească în ajutor pentru pescuit, să se investească pentru IMM-uri în domeniul pescuitului, care apoi, bineînțeles, pot combina asta cu turismul pentru a crea o putere uh, economică la fața locului și pentru a combate șomajul. Pescuitul de agrement este important în, în uh, turism, dar n-aș spune neapărat că trebuie spus uh, că trebuie să menționăm Italia și ca și când nu am avea niciun fel de informație din alte țări să spunem, da, la italien trebuie să rezolvăm lucrurile. Nu, trebuie să avem o formulare generală. Iar uh, politica de pescuit, putem să menționăm acest lucru, însă nu acesta este subiectul acestei uh, strategii. Trebuie să fim atenți, așadar. Bineînțeles, și protecția mediului joacă un rol esențial și în domeniul turismului, să se creeze zone de protecție și Renata are dreptate, trebuie să uh, combatem poluarea mărilor cu plastic uh, și așa mai departe. În plus, trebuie să negociem și cu statele vecine pentru ca această strategie să fie respectată. Îi mulțumesc în orice caz colegei Nicolai dar uh, că nu ne-a văzut pe noi ca raportori din umbră, numai în Regatul Unit sunt alegeri în momentul de față, nu peste tot. Voilà. Uh, notre coleg Afonte. Colegul nostru Afronte dorește să spună câteva cuvinte, fiind raportor din umbră. Da, mulțumesc. Cred că raportul doamnei Nicolai este un raport bun și prin uh, amendamente putem să adăugăm câte ceva și să sperăm că vom reuși să-l îmbunătățim. Poate că n-ar trebui să menționăm Italia în mod specific. Vorbiți de 804.000 de pescari cu undița. Bănuiesc că e vorba și de pescuitul de agrement, pentru că profesioniști sunt mult mai puțin decât atât. În rest, strategia este importantă, acoperă foarte multe zone de interes, sunt patru piloni, deci este o abordare foarte largă. Din păcate, din câte am auzit eu, bugetul va fi foarte limitat. Sper că e greșit ce am auzit. Am auzit doar de o zecime din suma care s-ar duce către zona Mării Baltice. Avem nevoie de finanțare, însă trebuie să fie realmente finanțare substanțială dacă ar fi să punem în valoare o abordare corectă. Voi înainta și eu câteva amendamente sunt de acord cu cele spuse de raportor. Uh, și anume de implicarea țărilor terțe în aceste proiecte, mai ales dacă sunt proiecte de pescuit, ele trebuie să respecte obiectivele politicii comune de pescuit a Uniunii Europene. Poate, nu știu, poate că am putea să folosim această posibilitate, uh, poate că am putea să lansăm o invitație ca să avem uh, planuri multianuale de pescuit pentru această regiune, pentru că din punct de vedere de med- al mediului este o regiune foarte importantă și e o regiune cu importantă activitate de pescuit. Putem să facem uh, apel la comisie să evalueze proiectele de pescuit, dar dintr-un alt punct de vedere. Trebuie să evaluăm și uh, impactul pescuitului indirect în uh, nordul Adriaticii, unde e o problemă realmente mare. Sunt uh, tot felul de deșeuri uh, pe care marea le aduce la țărm. Doamna Briana vorbea despre deșeurile de plastic care reprezintă realmente o problemă, deci poate sunt niște probleme care, niște proiecte care să abordeze fix această chestiune. Vorbim uh, poate de ideea că, eu știu, pescarea ar putea uh, fi plătit să colecteze deșeurile de plastic și e ceva, o chestiune care ar merita să fie studiată. Sunt idei utile care pot fi exploatate în continuare e nevoie de studii științifice uh, apropo de uh, capturile întâmplătoare ale speciilor protejate. Există doar niște estimări referitoare la triatică. Se spune că uh, sunt specii care sunt uh, protejate și care sunt uh, victimele acestor uh, capturi întâmplătoare, dar nu avem cifre precise. Trebuie să-i apărăm pe pescari și să spunem în acest raport că ne preocupă acest lucru. Întâi Croația și apoi Italia și-au rănuit interesul față de echilibrul mediului marin și trebuie să ne gândim că, eu știu, concesiile care se vor face Italiei vor avea loc uh, foarte curând. Zonele protejate sunt, uh, există și în această zonă și uh, sunt, au mai rămas doar câțiva ani pentru banii respectivi uh, în, acolo. Turismul este foarte important și ar trebui să existe proiecte de dezvoltare care să implice și pescuitul și lumea pescuitului, uh, de asemenea turismul cultural, turismul istoric, uh, eu știu, pescuitul de agrement trebuie implicat în aceste proiecte, tehnicile tradiționale de pescuit pot fi și ele implicate descoperirea mării, descoperirea fundului mării, pot fi și ele incluse în proiectele de turism, pentru că sunt foarte multe tradiții, foarte multă cultură în jurul pescuitului care pot fi redescoperite și incluse în proiecte de turism. Cred că putem uh, colabora bine la acest uh, raport. Cred că e un foarte bun punct de pornire. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Afronte. Colegul Senando Giotto. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamne raportor. Vă mărturisesc că ați dat dovadă de foarte multă precizie și ați arătat foarte bine care era importanța acestei strategii pentru Marea Ionică. Sările terțe trebuie implicate încă de la început în contextul acestor proiecte Uh, problema plasticului, deșeurilor de plastic în mare trebuie de asemenea abordată. Marea Adriatică este o mare închisă la nord și e greu să găsim soluții pentru că este o mare foarte importantă din punct de vedere al mediului. S-au făcut foarte multe lucruri uh, pe țărm, există o lege specială uh, privind Veneția, protejăm Veneția, prezăm, protejăm zona respectivă. Sunt, e vorba de fluviile din zonele limitate care uh, se varsă în Marea Adriatică și care trebuie și ele protejate. În nordul Adriaticii uh, există o zonă puternic industrializată și s-au făcut foarte multe acolo. Trebuie să vorbim însă cu țările terțe, să luăm legătura cu ele și să colaborăm. Nu putem doar să cităm Italia pentru pescuitul de agrement, ci pentru, e vorba de un proiect comun pentru Marea Ionică și Marea Adriatică. Iar uh, Adriatica de sus și Adriatica de mijloc și Adriatica de jos și apoi Marea Ionică. Trebuie văzută această strategie în acest context pescuitul turistic uh, ar putea fi un element care ar permite dezvoltarea turismului propriu, durabil în zonă. Lucrul acesta ar trebui să implice toate cele opt țări. Nu putem vorbi numai de cele patru țări membre ale Uniunii Europene. Ne-am fixat astfel o limită, nu, Când noi credem însă în dezvoltarea durabilă. Cred că marea este un element cultural Uh, adâncimea acestor mări nu este foarte mare. La Veneția uh, sunt niște rețineri acolo, iar uh, curenții au produs niște stânci foarte dure și pescarii, când nu aveau GPS și instrumentele de navigație moderne, se împiedicau de ele. Când se, at- când se loveau de, de aceste mm, roci, de aceste formațiuni de nisip, plasele lor de pescuit se prindeau în aceste formațiuni de nisip. Trebuie să accelerăm ritmul, sunt regiuni protejate, dar este necesar ca peștii și pescarii să fie avuți în vedere. Trebuie să ținem cont de zonele protejate. Zonele acestea ar putea să devină o economie în sine, dacă vreți, o mică economie care ar putea să ducă la dezvoltarea unui teritoriu mai vast. S-au făcut multe lucruri, dar trebuie să mergem mai departe și cred că ar fi posibil și mă bucur uh, că am auzit-o pe raportoare, pe doamna raportor și pe alți colegi care vorbesc de dezvoltare. Vorbim deocamdată doar de pescuit, dar sunt și alte aspecte care trebuie avute în vedere. Turismul, turismul pentru pescuit, pescuitul de agrement, care sunt uh, importante, firește, domnul Afronte, vorbim de aproape un, 1.200.000 de pescari uh, care fac pescuit de agrement în Italia. Cam asta ar fi cifra. Reprezintă o bogăție economică sigură și apoi trebuie să ne gândim și la impactul asupra mediului. Sunt foarte mulți care o să fie întotdeauna oile negre, dar majoritatea doresc să protejeze marea, teritoriul și uh, să, profesioniștii pescuitului artizanal și uh, pescuitul din Chioggia, de exemplu, uh, trebuie și ele incluse Trebuie să creăm o sinergie la uh, nivelul pescuitului, în domeniul pescuitului. Trebuie ca oamenii, sectoarele să devină aliați și nu dușmani pentru a asigura o dezvoltare a mediului. Mulțumesc! Domn, colegul Tomaci care acum cuvântul, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Susțin acest raport, dar vreau să spun ceva despre punctul 9. La punctul 9 se spune că Comisia admite că nu are o evaluare completă a status quo-ului din regiune și a țărilor respective. Asta înseamnă că, din nefericire, cuffia, cuffia, quella accanto. Sì, sì, perfettamente. Sì, la sento perfettamente. Ok. Sauda. Deci, din păcate, statele membre și guvernele unor state membre nu cooperează în măsura în care ar trebui să coopereze și comisia atunci își face propriile estimări, iar prețul este plătit de pescarii cei mici. Deci trebuie să promovăm niște grupuri de conexiune pentru a promova pescuitul și acvacultura. De asemenea, trebuie să ne străduim să promovăm directivele care se ocupă de gestionarea spațiului maritim. Mulțumesc foarte mult! mai dorește cineva să ia cuvântul, atunci o să-i dau cuvântul lui Fabrizio de Natella, care reprezintă astăzi Comisia Europeană. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru uh, textul propus. Doresc de asemenea să le mulțumesc uh, membrilor acestei comisii pentru interesul arătat uh, care și pentru intervențiile lor uh, care vor contribui la pregătirea finală a acestui text. Vreau să mai adaug ceva la cele spuse de un coleg al meu acum câteva săptămâni. Vreau să subliniez doar câteva chestiuni. Chestiuni care uh, merită să fie rafinate în text din punctul nostru de vedere. Și vreau să folosesc acest prilej să răspund uh, la uh, întrebarea pusă de doamna Brianu privind finanțarea. În primul și în primul rând, Comisia are un rol important de mediator, de interfață. Este o instituție care e poate și are dreptul să se asigure că într-adevăr există sinergie între diversele acțiuni iar intervenția statelor membre este văzută din acest punct de vedere. Uh, vorbesc acum de volumul de finanțare. Volumul de finanțare nu asigură finanțare specifică individuală unor activități care vor avea sens în contextul punerii în aplicare a acestei strategii pentru această regiune. Uh, comisia uh, este cofinanțator în ceea ce privește gestionarea banilor, dar suma pe care o să o putem investi în această inițiativă din resurse proprii este foarte mică. Cred că trebuie să ne concentrăm pe rolul de mediator pe care îl avem. Adică noi putem să cofinanțăm programe finanțate de statele membre. Vreau să subliniez faptul că fără cu o coordonare corectă între statele membre va fi foarte greu să ne atingem obiectivele care au fost arătate aici de doamna raportor. Adică să evităm aceste diferențe socioeconomice foarte mari între țări și de asemenea să evităm decalajele foarte mari între țările dintre regiune. Adică să existe un anume nivel de integrare economică și să evităm existența unor diferențe foarte mari în dezvoltare. Comisia va continua să contribuie Uh, la alimentarea acestei dezbateri, va media, dacă vreți, dezbaterea, dar noi putem fi acolo doar dacă vor să facă acest lucru statele membre și dacă statele membre ele doresc să-și coordoneze politicile, mai ales politicile economice. În al doilea rând, Marea Adriatică este o zonă foarte sensibilă pentru toate motivele care au fost deja indicate de diversi vorbitori. Uh, realmente la nord este o mare închisă, este o mare cu multe activități, uh, pescuitul de agrement, uh, pescuitul profesionist, toate celelalte activități economice sunt prezente. Este o zonă în care există uh, foarte multă activitate, foarte mult trafic maritim și nu o să intru în detalii. S-au făcut foarte multe lucruri în trecut uh, în încercarea de a stabili care este starea resurselor. Și vreau să spun un lucru important. Știam foarte multe despre situația din Marea Adriatică, dar nu știm cum să folosim datele și elementele pe care le avem. Uneori pentru a propune, pentru a pune în aplicare măsuri de gestionare. Statele membre sunt cele care fac evaluările științifice pentru că cercetat, cercetătorii sunt cei care colecționează, care strâng datele, deci s-au făcut foarte multe. Trebuie să ne asigurăm că acele cercetări științifice sunt formatate în așa fel încât să putem să luăm noi măsurile de gestionare. Cunoștințele științifice sunt foarte importante și sigur suntem de acord că trebuie să facem mai mult, dar știam deja foarte multe și trebuie să ne asigurăm că ceea ce știm este folosit așa cum trebuie și putem să-l folosim pentru uh, gestionarea corectă. În al treilea rând, și va fi probabil ultimul punct la care mă voi referi, este trimiterea la pescuitul de agrement. Este un sector de activitate foarte important. Din punct de vedere economic, atrage atât turismul cât și alte tipuri de activități indirecte. Dar vreau să spun că ne confruntăm cu niște dificultăți în ce privește pescuitul de agrement. Pe de o parte, nu există un cadru de gestionare potrivit în statele membre care să evalueze impactul și care să reglementeze corect această activitate. Aș dori că în ceea ce, să spun că în ceea ce privește impactul asupra resurselor, aceste activități au foarte multe efecte, trebuie să ne asigurăm că există un cadru de reglementare potrivit, corect. Lucrul acesta trebuie făcut de statele membre înainte de orice alt fel de evoluție acolo care ar putea să adauge, eu știu, un risc suplimentar la starea resurselor. Lucrul acesta este foarte important. Trebuie să ne asigurăm că între țările din regiune nu există diferențe de abordare. Trebuie să ne asigurăm că sectorul respectiv poate să contribuie, dar în același timp poate să facă față realităților reducerii uh, în statele respective. Uh, mai am de spus ceva, domnule președinte. Acum câțiva ani am uh, început să punem la punct o strategie specifică pentru gestionarea pescuitului din zonă, atât la nivel european cât și la nivel uh, internațional. Uh, peste 15 zile se va întâlni la Milano Comisia de Pescuit pentru Mediterana și în timpul acestei sesiuni sperăm să uh, vorbim din nou despre situația din Marea Adriatică și să punem în aplicare măsuri de gestionare care au ca scop să reducă efortul de pescuit asupra stocurilor uh, care uh, sunt este afectate. Este o chestiune care a fost recunoscută acum câțiva ani, o vom face în continuare și care se aliniază cu textul propus și sporește cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene și dintre statele membre și statele nemembre din zonă prin aplicarea unor măsuri uh, comune. Ă, mă scuzați că am vorbit cam mult, mă voi opri aici. Mulțumesc. Mulțumesc ă, pentru precizările făcute. Doamna Nicolai, vă mulțumesc tuturor pentru recomandări. Sunt în totalitate de acord cu pescuitul de agrement, pentru că și eu îl consider un motor al dezvoltării, nu numai pentru turism, pentru că antrenează o industrie orizontală lucru foarte important. Italia are uh, trăsăturile sale specifice, sunt foarte mulți uh, pescari care pescuiesc cu undița, dar nu numai, și Croația și celelalte state membre la fel. Trebuie să notăm într-un text al, într-o parte a raportului acest lucru. Și apoi problema mediului, sunt uh, de acord cu dumneavoastră în totalitate. Am înțeles de, din păcate că Uh, comisia nu poate finanța proiecte specifice, deși eu cred că e nevoie aici. Uh, aștept sugestiile dumneavoastră în amendamentele înaintate și trebuie să discutăm ca să vedem că, că avem un text bun, pentru că textul acesta este o deschidere. E important să existe o strategie, dar cred că este mult mai important ca strategia să fie pusă în aplicare corect pentru a putea continua să ne implicăm pe principiul regionalismului acestei politici. În general, politica comună de pescuit are și o componentă regională. Mulțumesc, doamna Nicolai. Am amânat puțin data pentru amendamente până pe 13 mai. Aveți timp să înaintați amendamente va fi votat în comisie pe 16 sau 17 iunie și probabil în iulie în plenară. Cam asta este situația, stimați colegi. O să trecem imediat la punctul 18 din ordinea de uh, zi. Comisia pentru conservarea tonului roșu, de care am vorbit deja puțin. Raportorul este colegul nostru Carlos Iturgais, dau este o prezentare care va fi făcută de comisie și dau cuvântul Comisiei Europene. Um, <clears throat> yes. Thank you, thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Este... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aveți în fața dumneavoastră o propunere care ar permite Uniunii Europene să, debi- să devină parte a Comisiei Lărgite a Comisiei pentru Conservarea Tonului Roșu din Sud, CCSBT. Această uh, comisie uh, analizează conservarea speciei, nu uh, conservarea uh, deci vorbește despre tonul roșu. Se suprapune uh, această convenție cu uh, ICAT și cu IOTC. Nu um, pescuim uh, noi ca Uniunea Europeană ton roșu din sud, însă flota noastră, care este activă și în Oceanul Indian, prinde în mod accidental uh, și ton roșu când uh, pescuiește alte specii. Din acest motiv, uh, în plus este prevăzută o cotă de capturi accidentale. Bine, din acest motiv și din uh, dorința de a fi coerenți și cum facem parte din organizațiile regionale de gestiunea pescuitului, RFMO, dorim să participăm ca un, membru cooper, ca un non-membru cooperant. Este posibil prin structura acestei convenții. Convenția prevede că numai state pot participa. Ei bine, astfel putem face parte la această convenție. Este prevăzută o structură dublă, pe de o parte Comisia, Uh, RFMO-ul uh, ca atare și comisia lărgită. Toate deciziile sunt pregătite în comisia lărgită și apoi validate în comisia propriu-zisă. Și în această comisie lărgită participăm, dar nu în calitate de membri. Am cooperat cu organizația regională pentru a ne permite să participăm ca membru cu drepturi de pline în această uh, Uh, comisie lărgită, ceea ce ne permite să participăm la luarea de decizii și să votăm asupra deciziilor. După o vreme și, să spunem, uh, după unele eforturi diplomatice, Comisia CCSBT a permis ca noi să devenim membri cu drepturi de pline al acestei comisii lărgite și în fața dumneavoastră aveți textul care ne permite să facem asta. Forma este două decizii ale Consiliului, una referitoare la, aplicare, la aplicarea uh, intermediară pen, pentru aderarea noastră și apoi procedura de încheiere care are nevoie de um, acordul Parlamentului. Iată, în momentul în care ne veți da acordul, putem continua și putem adera prin schimb de uh, scrisor și vom formaliza această aderare. Ceea ce ne va permite mai târziu în acest an să participăm la lucrările Comisiei Lărgite în octombrie, când ea se va reuni. Sper că puteți să ne dați acordul. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dau uh, cuvântul imediat raportorului, domnului Turgais. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi repeta ce s-a spus, uh, ce a spus comisia foarte bine, de aceea foarte pe scurt vă voi spune că propunerea aceasta încearcă să autorizeze uh, această adeziune între Uniunea Europeană și uh, Comisia Lărgită pentru Tonul Roșu, Uh, dreptul internațional permite Uniunii Europene să facă parte din această comisie ca membru cu drepturi de pline, să facă parte, deci cum spuneam, din această comisie. Ca observator suntem din 2006. Uniunea Europeană are o politică activă de participare în toate organizațiile regionale de pescuit – obiectivul fiind să contribuie la gestionarea rațională, gestionarea durabilă a resurselor maritime și la lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Organizațiile uh, regionale de pescuit sunt organizații internaționale cu care aduc împreună țări care au interese de pescuit. Unele dintre ele gestionează toate populațiile de pești dintr-o anume zonă, iar altele au ca obiectiv specii migratorii, mai ales specia de care vorbim, tu, tonul. Este vorba de uh, suprafețe foarte mari geografice. Este unele din aceste organizații regionale au caracter consultativ, altele au competenții care le permit să stabilească limite pentru efortul de pescuit și obligații în ceea ce privește controlul de aceea, convenția aceasta a Comisiei Lărgite pentru conservarea tonului roșu din zona de sud era deschisă doar statelor respective și, or, și excludea organizațiile regionale, cum ar fi Uniunea Europeană. Comisia Lărgită a Convenției și-a modificat în octombrie 2013 hotărârea prin care a permis și ca organizațiile regionale care a, sunt organizații de integrare economică să poată deveni, deveni membri cu drepturi de pline ai comisiei acestea. S-a stabilit o procedură prin care organismul candidat își arată dorința de a deveni membru al acestei convenții, își arată angajamentul față de respectarea termenilor stabiliți de această convenție. De aceea este foarte important, acesta este motivul pentru care participăm la aceste lucrări și de aceea Consiliul prezintă această propunere de, de hotărâre, sunt total de acord cu ea și solicit Comisiei de Pescuit să aprobe favorabil acest lucru dacă vi se pare că așa trebuie, domnule președinte. Mulțumesc. Euh, dacă mai dorește cineva să intervină. Se pare că în acest moment nu este cazul. Vă mulțumesc foarte mult. Schimbul vom avea un schimb de opinie pe 16 sau 17 iunie asupra raportului colegului Turgais. Ajungem la punctul 19 de pe ordinea de zi, prezentarea comisiei privind Actele delegate și actele de punere în aplicare. Lista actelor delegate va fost distribuită. Nu am primit alte acte delegate de la ultima reuniune. Drept urmare, delegații, deputații sunt invitați să evalueze actele delegate. În primul rând, regulamentul de modificare creând un mecanism de control ale Convenției uh, multilaterale pentru pescuitul în Atlanticul de Nord-Est și apoi regulamentul care completează regulamentul referitor la lipsurile grave din politica de pescuit care duc la încălcarea uh, plăți, la uh, suspendarea plăților din PCP. Vom uh, da cuvântul imediat comisiei, doar dacă nu aveți ceva de spus referitor la aceste acte delegate. Dacă nu, dau cuvântul imediat reprezentantului comisiei. Oh, c'est magnifique. <laughs> Alors... Avem doi reprezentanți de la comisie. Minunat! Unul dintre ei să intervină sau să ne spună fiecare câte ceva. Cine dorește? Thank you, Chair. My name is... Uh, Mulțumesc. Sunt Jack Ferborg, de la DG Mare. Pe scurt, am să vă prezint actele delegate care modifică regulamentul 1236 din 2010. Actul delegat pe care îl aveți în fața dumneavoastră se referă la Convenția de pescuit în Atlanticul de Nord-Est și mai ales sistemul de control și aplicare din această convenție. Elementele principale din acest sistem, care este un instrument internațional, au fost transpuse în legislația europeană prin regulamentul 1236 din 2010 a Parlamentului și Consiliului. Acest regulament prevede că anumite uh, amendamente la acest sistem, care devine obligatoriu în Uniune, poate fi transpus în legislația Uni uh, a Uniunii Europene uh, prin acte delegate adoptate de Comisie. Deci ceea ce vedeți în fața dumneavoastră este o modificare a, modif a regulamentului 1236 pe 2010 în conformitate cu asta. Scopul este să se incorporeze în legislația europeană trei seturi de amendamente la sistemul de subconvenție, sistemul de control și aplicare. Amendamentele au fost aprobate de toate părțile la convenție prin adoptarea de recomandări um, ale sub convenție. Este vorba în primul rând de utilizarea de sisteme de monitorizare a vaselor, conform articolului 11 din regulamentul 1236 pe 2010. În al doilea rând este vorba de comunicarea de informații către secretariatul convenției conform articolului 12 din regulamentul 1236 și în al treilea rând măsuri pentru a promova conformitatea cu sistemul de către vase uh, necontract care nu fac parte la convenție, conform articolului 6 din 1236. Proiectul de regulament a fost transmis statelor membre și uh, legiuitorilor pe 15 ianuarie, iar Comisia PEș a fost informată pentru prima dată despre situația actuală pe 22 ianuarie experții naționali de control au fost consultați uh, în timpul reuniunilor um, grupurilor de expert pe 23 ianuarie și după aceea Comisia a adoptat actul delegat pe 12 martie. Acum suntem în perioada de formulare a obiecțiilor, care a fost extinsă, după cum știți, cu două luni. Mulțumesc! Merci, euh, au représentant la Comisie. Mulțumim reprezentantului Comisiei. Nu mai dorește nimeni să intervină pentru actele delegate. Mulțumesc. Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul privind delegația Comisiei pentru Pescuit în insulele Azore, Portugalia, în perioada 7-10 aprilie. Vă amintesc că a avut loc o astfel de delegație în aceste date, în uh, insulele Azore. În timpul acestei um, delegații s-a putut vizita regiunea ultraperiferică, compusă din nouă insule, situată la 1500 de kilometri de, cota, de coasta europeană. Această poziție geografică și distanța față de alte continente și alte insule permit acestei uh, insule să fie într-o zonă exclusivă economică de aproximativ 953.000 de kilometri pătrați. Este una dintre regiunile cele mai puternic uh, dependente de uh, pescuit. Am să dau cuvântul imediat colegei Engström, ca vicepreședinte a Comisiei pentru Pescuit, uh, și în această calitate ea a prezidat asupra acestei delegații. Mulțumesc! Da, a fost o delegație foarte intensă și uh, Azorele sunt, uh, foarte, sunt insule foarte frumoase, dar care se co- confruntă cu provocări uh, specifice unei uh, zone ultraperiferice. Această loca- <coughs> localizare geografică aduce provocări uh, de toate felurile uh, locuitorilor. Pe scurt, uh, în prima zi am avut o vizită interesantă uh, cu președintele Azorelor. Am ținut o conferință de, am avut o conferință de presă în care am putut explica câteva din ideile noii politici de pescuit. Au uh, practici de pescuit uh, foarte prietenoase cu mediu și foarte selective în Azore și Uh, este ceva ce nu putem decât să apreciem și uh, să, uh, ceva ce trebuie răsplătit conform noilor criterii din PCP. Asta pot face statele membre dacă vor să stimuleze acest tip de pescuit. În Azore pescuiesc ton cu undița, un om, un pește. A fost foarte interesant de văzut. Bineînțeles, am făcut vizitele obligatorii la uh, fabrica de uh, conserve de ton uh, și la Consiliul Director uh, de la Lot Azor. Am avut o reuniune cu, am avut întâlniri cu pescari, deținători de vase de pescuit, asociații de femei, asociații de producători și reprezentanții ai autorităților portoare. Ne-am întâlnit uh, de asemenea cu politicieni locali. Am avut o vizită oficială la președintele adunării legislative din Azore. Ne-am întâlnit cu Comisia pentru Afaceri Parlamentare. De asemenea, foarte interesantă a fost uh, întâlnirea cu foști colegi, uh, colegul Serao Santos, am mers împreună la universitate, la Universitatea din Azore, am avut prezentări foarte interesante acolo din partea unor cercetători, oameni de știință, dar și uh, pescarii uh, um, de acolo au jucat un rol foarte important de-a lungul întregii excursii. Uh, am avut discuții foarte interesante cu ei. Ei au fost foarte sinceri referitor la problemele pe care le au și întotdeauna bine discuțiile despre cote și despre Uh, provocările noile, noi uh, politici uh, comune de pescuit. În anii 80 aveau în plus o practică de a um, vâna balene în Azore. Am avut o, reuniune, o întâlnire foarte interesantă și la Muzeul Balenei pe insula Pico. În orice caz, cred că a fost o oportunitate excelentă pentru a avea un dialog cu uh, cei care acum uh, se confruntă cu noua legislație pe care noi am adoptat-o. Deci am auzit și critici, dar am avut, uh, am avut și oportunitatea de a explica unele dintre posibilitățile prevăzute în acest act normativ. Bineînțeles că de multe ori uh, Uniunea Europeană îi se arată cu degetul, dar este arătată cu degetul, dar cred că am uh, putut explica și arăta că trebuie să pună presiune și asupra guvernelor regionale și naționale. Sper că vom putea continua uh, acest dialog cât se poate de fructuos cu pescarii din Azore. Mulțumim pentru această prezentare a delegației. Aș dori să dau cuvântul colegului sarao Santos, colegul nostru care vine din această regiune și care a organizat um, și a promovat această misiune. Ricardo, dacă ai ceva de spus, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru organizarea acestei uh, delegații și pentru această posibilitate de dialog, de comunicare, uh, pentru disponibilitatea uh, colegilor de a discuta cu cei de la fața locului. Și aș dori mai ales să mulțumesc pentru toată munca depusă de către secretariat, dar și de către uh, interpreți care au venit cu noi în această misiune. Am, as... am întârziat puțin această dimineață, îmi cer scuze, nu a ținut de voința mea. Dar acum, de curând, am auzit o prezentare a delegației. Uh, pot să vă spun că ne-am întâlnit cu toată lumea, uh, pescarii, uh, industria, femeile care participă în sectorul pescuitului, vânzarea produselor de pescuit, autorități, în plus oameni de știință, cercetători și așa mai departe. Cred că a fost foarte util să putem asculta toate punctele de vedere cum ați spus, pescarii de multe ori um, au tendința să se plângă, să ceară mai mult, să pună sub semnul întrebării uh, cotele, să arate cu degetul Uniunii Euro- Uniunea Europeană, dar în Azore ecosistemul este unul foarte specific. Avem o zonă economică exclusivă și doar o parte din uh, habitat este uh, disponibil pentru pescuit și toate aceste ecosisteme au fost recunoscute de către Uniunea Europeană în mai multe regulamente ale Uniunii Europene. Pescarii sunt un grup foarte activ în aceste insule. Guvernul portughez a fost adus în fața instanțelor de către pescari și pescarii au fost cei care au și câștigat când era vorba de uh, controlul uh, pescuitului. În orice caz, doresc să vă mulțumesc, uh, doresc să-i mulțumesc și asistentului meu, Federico, care practic s-a ocupat de toată organizarea din partea noastră. Eu am putut trimite și o scrisoare de mulțumire tuturor persoanelor uh, pe, cu care ne-am întâlnit. Uh, sper în orice caz că vom avea și alte ocazii uh, de a urmări situația din zonele ultraperiferice. În plus, pescuitul are loc uneori și în zone cu munți submarini în orice caz, mulțumesc, doresc să le mulțumesc tuturor celor care au participat. Încerc să nu uit pe nimeni, colegilor, așadar secretaria, secretariatului, secretariatului tuturor. Mulțumesc! Cred că era necesar să facem această deplasare în uh, Azore. Uh, Ulrike Rodust, mulțumesc! Cuvintele de laudă au fost rostite uh, suficient, dar nu pot decât să le susțin. A fost o excursie minunată, de, organizarea a fost excelentă, discuțiile au fost foarte interesante. De ce am dorit să intervin? Nu este prima dată, ci s-a mai întâmplat și la alte reun- întâlniri cu, pes- cu pescari în Europa, um, am constatat, practic, că statele membre nu distribuie cotele așa cum am ne-am închipuit noi asta când am uh, adoptat uh, politica comună de pescuit și reforma ei. Politica de pescuit va fi acceptată și respectată numai în momentul în care uh, vom asigura un mix de cote pescuitului artizanal, pentru că pescuitul artizanal este cel pe care dorim să-l sprijinim. Nu putem să cerem pescarilor să respecte obligația de, de, de debarcare atâta timp cât primesc o cotă numai pentru o anumită specie. Și cred că noi de la Comisia de Pescuit trebuie să ne gândim cum putem să obligăm statele membre să facă asta. În plus să tot întrebăm cum abordează statele membre alocarea cotelor. La pescari, ă, singura informație care ajunge este că ne-au destulă cotă și următoarea propoziție este e vina Bruselului. Stabilirea cotelor însă se face la nivelul statului membru. Și cred că trebuie să și spunem asta. Întotdeauna se fac aceste declarații false și trebuie să ne apărăm, pentru că dacă nu, pe termen lung, vom pierde sprijinul pescarilor mici, artizanali. Când am discutat reforma, tocmai micii pescari au fost cei pe care a trebuit să-i convingem. Dar în momentul în care am reușit să-i convingem, ei uh, ne-au acordat uh, încredere. Și în momentul de față, mi se pare mie, există un abuz al acestei încredere acordate, și, însă nu din partea noastră, ci din partea statelor membre. Și aș vrea să ne gândim împreună cum putem schimba asta. Cum putem uh, forța statele membre să respecte PCP. Este o lege și în PCP este prevăzut foarte clar cum trebuie să acționeze statele membre. Mulțumesc! Sunt într-adevăr de acord cu um, observația ta, Ulrike. Nu știu care sunt uh, uh, mijloacele pe care le avem pentru a impune asta statelor membre. Atentiv. Dar, în orice caz, trebuie să fim foarte atenți la această chestiune. Mulțumesc uh, tuturor. Dacă nu mai sunt intervenții, Trecem la subiectul diverse. Uh, nu avem. Punctul 22 de pe ordinea de zi. Recomandările coordonatorilor. Acestea au fost distribuite. Le-ați citit cu toții. Cunoașteți care sunt chestiunile? Atunci, uh, viitoarea ședință, pentru că am terminat punctele de ordinea de zi, următoarea ședință va fi la Bruxelles, pe 16 iunie marți de la 15 la 18.30 și miercuri 17 iunie de la ora 9 dimineața la 12.30 și după amiază de la 15 la 18.30. Mulțumim uh, tuturor, colegilor interpreți de asemenea, secretariatului, colaboratorilor noștri și tuturor deputaților care au participat activ la această ședință a Comisiei de Pescuit. Mulțumesc tuturor, pe curând!